față de CES, reședință sau domiciliu. Am obținut un uh, trialog și am adăugat și uh, drepturile civile și electorale și lipsa cazierului judiciar. Aceste documente vor fi însoțite de formulare uh, multilingve care nu există în sine, ci care sunt doar un sprijin pentru traducere este un uh, sprijin, uh, cum spuneam, pentru înțelegere, pentru traducere. Am discutat foarte mult despre costul eliberării acestor formulare multilingve și uh, am ajuns la acordul că aceste costuri nu trebuie să fie prea ridicate. Copiile certificate conforme sau copiile conforme cu originalul vor rămâne în continuare valabile. Va exista în continuare această obligație. Apoi, cooperarea între statele membre se, face, se va face prin uh, sistemul de informare a pieței interne. Aici nu am avut probleme. În plus, uh, există obligația de informare. Statele membre sunt obligate să informeze individual și public pe acel uh, cetățean și astfel o apostilă nu mai este necesară pentru documentele care se încadrează în sfera de aplicare a acestui regulament dacă persoana respectivă se deplasează într-un alt stat membru. Și în fine avem și o clauză de revizuire. La doi ani de la intrarea în vigoare a acestui regulament, Comisia va prezenta un raport pentru a extinde eventual sfera de aplicare a acestui act normativ la statutul întreprinderilor. Și uh, la un alt aspect uh, care îi este foarte drag domnului Radev și anume diplomele și calificările. Iar mai apoi, uh, după 5 ani de la intrarea în vigoare, Comisia va elabora un raport pentru a uh, descrie ceea ce merge bine, ceea ce nu merge bine și dacă nu cumva trebuie extinsă aplicarea acestui regulament. Consider că este un prim pas. un prim pas înspre recunoașterea documentelor sau cel puțin o extindere a, a categoriilor de documente care se încadrează în acest regulament. Sper că colaborarea între statele membre va fi mai bună decât decât uh, încrederea pe care dau impresia că o au între instituții. Aș vrea așadar și am să vă rog să fiți de acord cu acest compromis la care am ajuns în trialog. Mulțumesc, domnule președinte. Și evident, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Președintele, vă mulțumesc. Am avut o dezbatere înainte, așa că vă rog foarte mult să vă pregătiți cartelele de vot pentru că vom vota cu apel nominal. Toată lumea este pregătită să voteze?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 Se adoptă. Triumph 1. 21 uh, uh, uh, la 20 este rezultatul votului. uh, can you can you tell us, Madame, Madame, Madame, Pouvez-vous nous dire comment... Doamna, ne puteți spune cum ați votat? Împotrivă. Merci. Mulțumesc. Uh, so, uh, congratulations. Felicitări, doamnei raportor. Trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi. Doamna Delvaux, știți cumva care este calendarul când se va ajunge în plenară? February uh, or March. În februarie sau martie, ne spune secretariatul. Acum uh, îi dau, uh, îi urez bun venit domnului Verhofstadt, care este negociatorul Parlamentului pentru acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare. Le urez de asemenea bun venit și colegilor din Comisia AFCO și acum am să-i dau imediat cuvântul domnului Verhofstadt. Mulțumesc. Okay. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a fi prezent astăzi alături de dumneavoastră. Chiar dacă raportez conferinței președințelor după fiecare rundă de negocieri, pentru acest acord interinstituțional, cred că este esențial să uh, vă țin uh, la curent uh, și pe dumneavoastră din comisia dumneavoastră. Și de altfel acesta este și scopul acestei întâlniri. Aș dori să vă rog să-mi spuneți care sunt punctele dumneavoastră de vedere și sfaturile referitoare la aceste negocieri în curs. De aceea am uh, întâlniri cu comisiile, cu membrii individuali, cu grupurile de lucru, pentru a discuta cu regularitate. Și mă bucur că avem uh, această ocazie să ne întâlnim astăzi în Comisia Jurii. După cum știți, negocierile între cele trei instituții încep imediat după pauza de vară și sunt organizate la două niveluri. În primul rând, există un grup tehnic alcătuit din uh, reprezentanți uh, oficiali ai instituțiilor care discută propuneri la nivel tehnic. După aceea avem grupul uh, politic, grupul de nivel politic cu ministrul Schmidt, cu primul vicepreședinte al Comisiei, domnul Timmermans și cu mine. Discutăm la nivel politic toate aceste propuneri tehnice, așa cum am făcut-o de patru ori până acum. Am avut patru întâlniri la nivel politic, iar ultima a avut loc pe 28 octombrie. Următoarea va avea loc în uh, sesiunea plenară din noiembrie de la Strasburg. Așadar, dacă mă întrebați care este stadiul negocierilor, eu vă pot spune, suntem chiar în mijlocul negocierilor. Mă rog, pe la mijlocul negocierilor. Și uh, oricum ar fi, uh, sper că uh, pe baza atmosferei pozitive de la masa negocierilor vom putea avea un rezultat de succes până la sfârșitul acestui an. Acum aș dori să mă refer la scopul acestor negocieri și la mandatul care mi-a fost încredințat de conferința președinților. Există 10 capitole care se negociază în acest acord interinstituțional. Mm, nu am să intru acum în toate detaliile, dar am să vă spun ce am făcut până acum. Este important de știut și care sunt perspectivele pentru negocierile care urmează. Avem un capitol introductiv, după care urmează capitolul 2 al negocierilor, care se referă la programare. Am discutat despre acest capitol deja și cred că în cele din urmă găsim un uh, echilibru bun între preocupările celor trei instituții. În același timp, asigurăm uh, interesele Parlamentului European. Interesul principal este că orice facem în acest acord uh, interinstituțional trilateral nu poate slăbi uh, cadrul uh, din 2010 la care s-a ajuns în trecut între Parlament și Comisia Europeană. Așadar, uh, acest acord interinstituțional privind o mai bună legiferare înlocuiește practic articol, acordul la care am ajuns în 2003 și nu înlocuiește și nu subminează acordul cadru existent din 2010. Practic, în uh, rezultatul final al acestui acord interinstituțional uh, vom garanta că acest acord cadru din 2010 rămâne în continuare în picioare între Parlament pe de o parte și Comisia Europeană pe de altă parte. Trebuie să găsim o bună formulare, o bună redactare, pentru că avem și un al treilea partener acum, Consiliul, care la vremea respectivă nu era parte la acest acord cadru din 2010. Dar acum vom putea să facem acest lucru astfel încât cele trei instituții să recunoască aplicarea totală a acordului cadru din 2003. În primul capitol vor exista prevederi referitoare la programarea multianuală și programarea anuală iar cele trei instituții trebuie să-și dea acordul pe acest subiect. După cum știți, uh, programarea multianuală este clară. Vorbim uh, despre seturile de obiective de politică pentru întregul uh, mandat legislativ, pe când programarea anuală va stabili inițiativele prioritare pentru anul care urmează. Aceste dispoziții referitoare la programare nu trebuie uitate, pentru că atât programarea multianuală cât și programarea anuală uh, se vor regăsi într-un document separat care va fi semnat de președinții celor trei instituții. Tot în uh, primul capitol vor exista prevederi referitoare la conținutul uh, programului de lucru al Comisiei și uh, aș dori să mă refer la propunerile principale, propuneri uh, de simplificare, propuneri de retrageri și așa mai departe. Plus că în acest capitol se va prevedea și nivelul de detaliu, adică care este temeiul juridic al propunerii, care este tipul de act normativ utilizat, care este calendarul uh, prevăzut pentru adoptarea propunerii și așa mai departe. Așadar, aceste dispoziții privind programarea multianuală și anuală vor constitui un set detaliat de puncte legate de calendarul de adoptare, temeiul juridic și așa mai departe cei care au analizat programul de lucru al Comisiei pentru 2016 știu care este diferența uh, față de modul actual de lucru, unul foarte general. Însă, pe baza acestui uh, capitol al acestui acord interinstituțional, uh, vor exista mult mai multe detalii referitoare la aspectele specifice. Apoi va mai exista în acest capitol uh, Uh, și uh, un uh, set de obligații impuse comisiei în ceea ce privește retragerile, în sensul că comisia trebuie să se consulte cu, legiuitorii, cu legiuitorul și să țină cont de poziția sa. Nu trebuie să uităm nici de solicitările de, legis- de propuneri legislative venite din partea Parlamentului European, de exemplu, în baza articolului 225 din tratat. La acest uh, punct, uh, Comisia are obligația de a răspunde sau de a reacționa la solicitarea Parlamentului în termen de trei luni, uh, indicând ce va face cu acea solicitare de, de propunere legislativă venită din partea instituției noastre. În fine, în acest prim capitol legat de programare, și am să mă adresez acum și Consiliului, nu făceam asta în mod obișnuit, dar am făcut-o totuși, în sensul că acceptăm și existența negocierilor uh, bilaterale între Consiliu și Comisie, înainte de adoptarea programului de lucru al Comisiei. Și de altfel, uh, așa au făcut uh, Parlamentul European și Comisia în baza acordului cadru anterior. Iată, atât uh, despre aceste lucruri discutăm la capitolul programare. Vom vedea care vor fi consecințele, dar oricum uh, trebuie să vedem, uh, să facem o comparație între uh, modul de adoptare a programului de lucru al Comisiei pe 2016 și uh, cum se va face odată ce se vor aplica noile dispoziții. Al doilea mare capitol din acest acord interinstituțional și pe care îl discutăm în momentul de față se referă la instrumentele pentru o mai bună legiferare este vorba despre studiile de impact, consultările publice și uh, evaluarea ex post a legislației. Este o discuție dificilă. Iar uh, eventualul acord uh, la care am putut ajunge până acum include o serie de puncte importante pe care le-am discutat și cu unii dintre dumneavoastră. Însă, am să vi le prezint într-o ordine specifică. În primul rând, avem de-a face cu studiile de impact. Ce vom ce vom include în acordul interinstituțional? Ei bine, despre sfera de acoperire a studiilor de impact, aspecte sociale, de mediu, economice, costul uh, neimplicării Uniunii Europene sau uh, costul uh, nelegiferării la nivel european, povara administrativă, în special printre IMM-uri, apoi impactul teritorial și impactul digital Așadar, vorbim despre un studiu de impact în sensul cel mai, cel mai, cel mai larg al cuvântului. Apoi, trebuie să se țină cont și de principiile subsidiarității și proporționalității, dar și de chestiuni uh, precum drepturile fundamentale. Toate acestea trebuie să fie respectate în procesul de mm, efectuare a studiului de impact. În principiu, studiul de impact va fi făcut de către comisie Comisia trebuie să uh, facă astfel de studii de impact atât pentru inițiativele legislative cât și pentru cele non-legislative și uh, mai ales dacă acestea din urmă uh, pot avea un impact social și de mediu semnificativ. În plus, se va, se va aplica și pentru actele delegate și de punere în aplicare, dar am să revin puțin mai târziu la acest aspect pentru că avem un capitol separat referitor la acest uh, subiect interesant al actelor delegate și uh, de punere în aplicare. Suntem uh, pe drumul cel bun și pentru a ajunge la un acord potrivit căruia legiuitorii pot face mm, studii de impact referitoare la diferite aspecte individuale. Însă, comisia se va afla în fruntea acestui proces practic uh, se va crea și un uh, consiliu de supraveghere uh, a reglementării care să verifice calitatea studiilor de impact. Este clar însă că mm, acest proces nu trebuie să împiedice procesul democratic de luare a deciziilor. Nu am discutat cu Comisia și cu Consiliul, pentru că Consiliul oricum se opune, pentru a încerca să găsim un uh, grup independent, adică un grup care să fie în afara celor trei instituții și care să fie independent. Modul nostru de abordare este diferit. Spunem, este sarcina comisiei să facă asta, uh, este sarcina comisiei să facă uh, studii de impact pe modificări semnificative sau, de exemplu, cu privire la rezultatele unui trialog într-un trialog, de exemplu, în mijlocul nopții, uh, poate apărea o idee fantastică și atunci comisia trebuie să facă acele studii de impact. Și iar noi, iar noi uh, vom primi acele studii și vom ține cont de ele dacă dorim să facem acest lucru. Și dacă da, atunci putem să facem și noi propriile studii de impact cu capacitățile pe care le-am creat între timp uh, în cadrul Parlamentului. Cam uh, acestea sunt uh, evoluțiile în momentul de față cu privire la studiile de impact. Nu mai avem uh, ideea de a crea un organism independent în care Comisia să trimită trei independenți, Parlamentul să trimită trei independenți și Consiliul la fel astfel încât aceștia să examineze obiectivitatea studiilor de impact. Mi se pare că nu este o abordare prea realistă și de actualitate. Apoi, tot în acest capitol, cu instrumentele pentru o mai bună legiferare, vom avea și prevedere referitoare la consultările publice. Aceste consultări publice trebuie să fie deschise și transparente. Iar un lucru important este că procesul de consultare a părților interesate, stakeholders, trebuie să aibă loc înainte de adoptarea propunerii și nu după aceea. Inițial, comisia vroia să aibă o consultare a părților interesate după adoptarea propunerii. Acum însă, de îndată ce este introdusă propunerea în Parlament și Consiliu, se va face consultarea. Uh, Uh, dar eu mă opuneam uh, acestei abordări, pentru că deja lobiștii ne stau pe la uși. Spuneam că uh, de data ce începem procesul legislativ, să începem și o consultare cu părțile interesate. În opinia mea, nu era deloc acceptabil. Înseamnă că această consultare trebuie să aibă loc înainte. Bineînțeles că vor avea loc consultări și după ce uh, Uh, este realizat uh, procesul legislativ. Aici vorbim despre evaluarea expusă a legislației. Dar, uh, în cele din urmă, putem fi de acord cu ideea că consultarea părților interesate este un element extrem de important și trebuie realizat înainte de adoptarea legislației și nu în paralel ca să influențeze întregul proces legislativ. Apoi, referitor la evaluarea ex post, care este cel de-al treilea element uh, din acest capitol, vrem ca Comisia să țină cont de cererea legiuitorului în ceea ce privește evaluările. Vom ține cont uh, și de utilizarea sistematică a clauzelor de revizuire din legislația existentă și de posibilitatea utilizării clauzelor de caducitate, sunset clause. Cam atât uh, despre capitolul privind instrumentele pentru o mai bună legiferare. Următorul capitol al discuțiilor și negocierilor se referă la instrumentele legislative. Știți care este problema? Comisia începe cu un uh, dosar, are un temei juridic, toată lumea este activă și începe să lucreze, după care, fix în mijlocul procesului, uh, se poate întâmpla chiar și într-un trialog, apare o solicitare din partea Consiliului să schimbe temeiul juridic și Parlamentul este eliminat din acest proces. Bun, cum gestionăm o astfel de situație? Vom avea trei dispoziții importante în acest sens. Dispoziții noi. Pentru că, în momentul de față, singura cale este de a recurge la instanță și uh, cu speranța ca curtea să fie de acord cu noi. Dar, în viitor, se va întâmpla următorul lucru. Comisia va trebui să explice temeiul juridic pentru un instrument legislativ ținând cont de diferitele criterii uh, pentru a utiliza o directivă sau un regulament. Va trebui să existe un dialog obligatoriu între cele trei instituții, iar când Consiliul are în vedere schimbarea temeiului juridic și, în al treilea rând, va exista un uh, angajament uh, și un acord din partea Comisiei să asigure aplicarea tratatelor și, bineînțeles, și respectarea jurisprudenței Curții de Justiție. Pentru că în jurisprudența Curții de Justiție găsim aproape întotdeauna argumentele pentru nemodificarea temeiului juridic atunci când Consiliul are această intenție. Acestea sunt uh, cele trei uh, aspecte. Trebuie să existe consultare, cele trei instituții trebuie să discute la nivel trilateral și trei uh, angajamentul Comisiei să utilizeze jurisprudența Curții de Justiție atunci când uh, își evaluează poziția. Atât cu privire la instrumentele legislative, capitolul 3, de fapt capitolul 4, pentru că primul capitol nu e chiar un capitol, ci e doar o introducere. The next chapter is... Următorul capitol se referă la actele delegate și de punere în aplicare și se prevede posibilitatea de a avea o discuție aprofundată cu domnul Sayer. Aceasta a avut loc acum două zile, fiindcă el era reprezentantul acestei chestiuni, să zicem, domnul acte delegate și de punere în aplicare, dacă putem să creăm un astfel de titlu. Ei bine, în ceea ce privește această chestiune, am încercat să înregistrăm progres ceea ce înseamnă că Consiliul, în cadrul negocierilor, a indicat limpede că folosirea actelor delegate mai frecventă necesită consultarea experților naționali în uh, faza de pregătire a acestor acte delegate, astfel încât uh, Consiliul consideră că este suficient informat de către Comisie. Noi am spus că nu ne opunem uh, acestui sistem cu condiția ca Parlamentul să fie tratat uh, pe picior de egalitate cu Consiliul, ceea ce înseamnă că trebuie să existe acces egal uh, la reuniuni pentru Parlament și la documente, bineînțeles, dacă se dorește, pentru, ca, pentru a nu exista nicio diferență între modul în care sunt tratați experții Consiliului și reprezentanții Parlamentului European. Elementele posibile ale unui acord cu, privind de, cu privire la actele delegate și de punere în aplicare se referă la trei elemente. În primul rând este vorba de un angajament care să reprezinte o armonizare a tuturor, tuturor dosarelor de dinainte, tratatului de la Lisabona. Știți că nu exista o propun și că exista, știți că exista o propunere omnibus care a fost retrasă de comisie în cadrul uh, încercării de dereglementare generală. Acum se încearcă exact opusul, să se reintroducă aceasta, nu în forma omnibus, ci uh, pe, prin intermediul mai multor dosare. Aceasta asta a fost ideea mea și pe baza competenței fiecarei comisii, deci pentru fiecare comisii pentru fiecare comisie va exista, să zicem, un mini-omnibus pentru fiecare comisie în mod separat din Parlamentul European. Asta înseamnă, deci, o reînaintare a dosarelor de dinainte de tratatul de la Lisabona, în mod armonizat, altfel decât am făcut-o până acum, în primul rând, și în al doilea rând, un element necesar pentru acest acord ar fi ca ar fi faptul că noi acceptăm ca experții statelor membre să fie consultați în faza pregătitoare a actelor delegate dacă, bineînțeles, beneficiem și noi, și, și noi de același tratament precum Consiliul, deci dacă avem acces la întruniri și documente noi, eh, membrii Parlamentului European, iar eh, cel din urmă element eh, este ideea de a crea, așa cum avem prin comitologie, un registru pentru actele delegate, așa cum este pentru actele de punere în aplicare, care poate fi consultat de toată lumea. Ceea ce ne aduce la ultimul element care nu este necesar să avem un acord cu privire la criterii, pentru a avea criterii de folosire a actelor delegate sau actelor de punere în aplicare, în loc de, de negocieri de fiecare dată cu ocazia fiecărui dosar în parte. Această discuție este foarte importantă. Ideea este să se introducă acest aspect în acord, însă, bineînțeles, vor avea loc negocieri separate cu privire la criteriile în sine. Deci, vor exista mai multe clauze randevu pe baza uh, principiului, uh, principiilor de, de, de delimitare, iar punerea în aplicare va face obiectul unor uh, discuții separate pe viitor. Capitolul 5 este cel al transparenței și coordonării procesului legislativ. În acest capitol vom introduce toate elementele cu privire la transparențe, transparență, toate elementele diferite vor fi aduse la un loc în acest capitol. Există aici două aspecte care, pe care aș dori să le subliniez și să le ridic în această dimineață. În primul rând este vorba despre accesul la reuniunile Consiliului și documentelor și la eh, accesul la documente. Consiliul are acces la toate eh, reuniunile și documentele noastre, fiindcă noi suntem Parlament, suntem deschiși, transparenți și publici, iar lucrurile stau, eh, dar lucrurile stau diferit la Consiliu. După cum știți, noi nu avem atât de mult acces și foarte bine că în aceste negocieri nu sunt cele unde Consiliul va spune da, ușile vă sunt deschise, însă noi le-am dat patru exemple concrete de situații concrete unde se manifestă o lipsă de voință din partea Consiliului de a ne informa. Le-am trimis aceste patru exemple concrete, fapte grăitoare și le-am spus, vă rog să-mi găsiți o soluție faceți-mi o propunere, faceți să-mi facă Consiliul o propunere de ceva acceptabil pentru voi, care să acopere aceste patru exemple. Cele patru eh, exemple eh, sunt în mod clar încălcări în ceea ce privește datoria de informare față de Parlamentul European. Aștept, aștept acum o propunere din partea Consiliului care să se refere la accesul Parlamentului pentru prima dată cu privire la informație ce trebuie furnizate de către, de către Consiliu sau să ofere acces și să ofere acces în egală măsură la reuniunile Consiliului. Asta în spiritul reciprocității. Și trebuie să avem acces la documente și la reuniuni. Apoi, în ceea ce privește acordurile internaționale – este vorba de un acord instituțional în ceea ce privește o mai bună legiferare și nu intră și acordurile internaționale. Sunt conștient de acest lucru, dar lucrurile s-au schimbat între timp. Parlamentul uh, are acum competențe de pline de a aproba acordul la finalul negocierilor, de a aproba acordul la care a ajuns Consiliul și haideți să să spunem lucrurilor pe șleau că până acum Parlamentul nu a votat uh, din cauza că nu a fost consultat cum trebuie. Am votat negativ la ACTA, la SWIFT, uh, nici nu mai vorbesc de TTIP. Sper să nu se întâmple același lucru, dar nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Noi avem competențe importante, iar lipsa de informații către Parlament duce la un vot negativ din partea, Consili- din partea Parlamentului, ceea ce nu este interesul Consiliului. Cel puțin asta este interpretarea mea și atunci ei trebuie să se gândească la această problemă, fiindcă este o problemă care există și este o problemă nouă. Deci ar trebui poate să începem negocieri cu privire la această chestiune aparte așa cum există un acord interinstituțional în ceea ce privește o mai bună legiferare, ar trebui să recunoaștem faptul că este nevoie să începem negocierile privind acordurile interinstituționale în ceea ce privește acordurile inter- internaționale. Să vedem, uh, să abordăm mai detaliat această chestiune, mai mult decât astăzi, când nu avem niciun fel de amănunte, să vedem despre ce, ce aranjamente putem face și ce informații se pot furniza uh, pe perioada negocierilor unui acord internațional. Acest capitol privind transparența și coordonarea procesului legislativ va include și angajamente, angajamente celor trei instituții de a furniza informații parlamentelor naționale, îmbunătățind uh, situația prin uh, anunțarea rezultatelor comune ale proceselor legislative și punând la punct acest registru comun uh, al procedurilor legislative pentru a înlesni uh, participarea la procesul legislativ. Unul dintre următoarele capitole care va fi discutat se referă la la reducerea poverii și la punerea în aplicare și uh, punerea în aplicare a legislației europene. Încep cu uh, uh, sfârșitul, aplicarea legislației europene. Am avut deja un schimb de păreri da, cu Consiliul și Comisia în ceea ce privește transpunerea, dar nu s-a ajuns la nicio concluzie. Știți cât de greu este acest subiect, s-a discutat despre tabele de corelare și așa mai departe. Uh, am încercat să aflu dacă există bunăvoință din partea Consiliului Comisia, sigur, are bunăvoință, în ceea ce privește instituirea unui nou instrument pentru acest lucru, fiindcă am ajuns la un blocaj cu tabelele de corelare, fiindcă cerem în, de fiecare dată aplicarea acestor tabele și majoritatea statelor membre ne, mă rog, ne fac un semn uh, ofensator. Deci, haideți să, să avem o nouă abordare, un instrument care să aducă la oaltă toate aspectele transpunerii, mai ales a directivelor. Calendarul, în primul rând, procentul uh, de transpunere, guvernul britanic are o experiență foarte interesantă și poate ar fi un exemplu bun de urmat în toate statele membre. Transpun imediat directivele, imediat, automat, într-o perioadă de săptămâni și luni și încep um, a, apoi um, cu uh, suprapunerea apoi. Uh, noi, uh, în restul Europei, folosim în mod abuziv transpunerea pentru această suprapunere legislativă și încer- încercăm să mulțumim pe toată lumea în coaliție. Eu am făcut asta timp de 9, 9 ani, știu ce înseamnă o coaliție și cum se desfășoară lucrurile astea în guverne de coaliție. Știu cum e cu, cu transpunerea. Săptămânal avem un punct de pe ordinea de zi. Uh, deci trebuie să punem capăt acestui blocaj al tabelelor de corelare și să avem un nou instrument unde să intre tabelul, mă scuzați, calendarul de transpunere și rezultatele și modul în care s-a desfășurat transpunerea, precum și gold trading ul adică suprapunerea legislativă, pentru ca toată lumea să poată vedea pe baza acestui instrument de ce se întâmplă cu regulamentul respectiv dacă vine de la Uniunea Europeană și ce înseamnă un regulament care vine de la statele naționale în momentul în care se folosește în mod abuziv directiva în acest uh, scop. Bine, eu am uh, visuri și mai îndrăznețe, dar nu cred că uh, acesta este locul potrivit pentru a vorbi despre aceste visuri îndrăznețe. Dacă directiva nu se transpune într-o anumită perioadă de timp, atunci se aplică experiența britanică și facem o transpunere automată și directiva va deveni un fel de regulament după câteva luni. Mă rog, o să demarăm această industrie, am ascultat această discuție despre acest proces și uh, vreau să vă spun uh, în final că ar trebui să avem un instrument nou care să înlocuiască tabelele de corelare și într-un singur instrument uh, să um, fie prezent fiecare element de transpunerea, suprapunerea și calendarul, calendarul pentru transpunerea legislativă. Asta în ceea ce privește capitolul 7, trebuie demarat. Eu am anunțat deja că dorim să înregistrăm progres uh, din partea Parlamentului și cred că avem și sprijinul Comisiei aici. Trebuie să se facă acest lucru neapărat. Iar apoi, în ceea ce privește următorul capitol. Următorul capitol se referă la simplificare și reducere. Am uh, găsit uh, deja o descriere generală a ce ne dorim noi, evitarea asupra reglementării și reducerea poverii administrative și folosim această definiție în întregul text pentru a nu renegocia fiecare capitol scopul acestui acord, iar apoi Iar apoi ce o să facem? Ne îndreptăm în direcția unui anumit procent de obiective în ceea ce privește reducerea poverii administrative? Este o cale bună de urmat aceasta sau oare nu ar fi mai bine, și spre asta înclin eu, nu ar fi mai bine, deci, să încercăm să creăm un nou sistem unde să existe un studiu obligatoriu în Parlamentul European alături de Consiliu și Comisie în ceea ce privește reducerea poverii administrative, fiindcă am uh, negociat deja cifre de 10 ori cu privire la reducerea administrativă și după aceea nu se întâmplă nimic cu aceste cifre minunate pe care le negociem. După părerea mea, este mai important să creăm un sistem, un mecanism de măsurare în mod obiectiv a situației, iar în dat fiind că avem uh, un exercițiu anual, uh, un studiu global al economiei, de ce să nu avem uh, și un studiu anual al uh, poverii administrative în cadrul Parlamentului European pe baza unui studiu întocmit de către Comisie. Și această propunere, deci, este pe masa discuțiilor și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră, ce este mai important. Sunt ciclele mai importante, procentele mai importante sau găsirea unui nou mecanism pentru a ne asigura că acest mecanism uh, face presiunea necesară pentru obținerea scopului și anume reducerea poverii administrative. Iar aici există și ideea de a avea un studiu anual al poverii administrative în Parlamentul European pregătit uh, și la consiliul pregătit de către Comisia Europeană. Iată cum stau negocierile, așa cum am spus, suntem în miezul negocierilor. Data viitoare vom discuta uh, textul, uh, de, iată de ce, domnule Saer, ne-am, ne-am întâlnit, fiindcă încercăm să punem la punct lucrurile în ceea ce privește actele de punere în aplicare și actele delegate. Vom putea demara primele discuții privind capitolele 7 și 8 în luna noiembrie și așa cum am spus, cum v-am spus și dumneavoastră, domnule președinte, sunt întotdeauna la dispoziția Comisiei juri pentru a vă oferi amănunte suplimentare și informații suplimentare cu privire la negocierile care sunt în derulare. Vă mulțumesc! Um. Uh, thank you very much, Mr. Verhofstadt, for... Vă mulțumesc, domnule Verhofstadt, pentru discursul dumneavoastră introductiv și cred că există câteva întrebări. Vom avea runda de câte cinci întrebări, după care vă vom da cuvântul. Prima este doamna Regner. Vă mulțumesc, domnule Verhofstadt. Mă bucură să văd cât de detaliat ne-ați raportat situația actuală. Știți că începutul acestui dialog uh, nu a fost atât de uh, ușor, pentru că noi suntem uh, responsabili pentru foarte multe teme din cele prezentate de dumneavoastră, o mai bună legiferare și așa mai departe și din această perspectivă ne-ar uh, interesa să participăm la forma finală acestui acord. Deci, mm, procesul uh, urmat acum este unul foarte, foarte bun. Liderii politici trebuie să-și asume responsabilitatea care le revine, pentru că scopul nostru este ca Parlamentul European să aibă un rol important din punct de vedere instituțional pentru toate temele menționate de dumneavoastră și mm, Președintele comisiei noastre participă, de exemplu, la, confer- la um, conferința președinților de comisii și așteptăm și din partea dumnealui informațiile relevante. Nu aș dori să mă lungesc prea mult. V-ați referit și la activitatea legată de temeiul uh, juridic și aș, uh, mi-aș dori să aflu mai multe informații din partea dumneavoastră, pentru că pe noi ne interesează foarte mult această discuție referitoare la ce temei juridic ar trebui să fie aplicat. Este vorba de informații juridice și pentru noi, de fapt, este și o temă foarte politică dincolo de aspectele juridice. Deci, poate ați putea să ne spuneți mai multe lucruri despre temeiul juridic, pentru că ați spus deja că deja în în primele etape ale procedurii să există o decizie prin care Parlamentul European și Consiliul să fie legați, să fie oblig, obligate să meargă pe anumită cale. Deci nu știu care sunt intențiile dumneavoastră din acest punct de vedere. Uh, aș putea să mă refer la multe alte puncte, dar sunt sigură că și, alte, și alți colegi doresc să intervină și dacă o să mai o să-mi vină în câteva idei, o să revin mai târziu. Mulțumesc, doamna Hautala. Vă mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să îi mulțumesc și domnului Verhofstadt pentru prezența dumnealui și pentru introducerea foarte bună pe care ne-a prezentat-o. Aș dori să subliniez din nou faptul că o mai bună legiferare și o simplificare nu trebuie să devină pretextul dereglementării. Trebuie să găsim echilibrul potrivit prin care simplificarea nu înseamnă subminarea drepturilor lucrătorilor, subminarea drepturilor, um, subminarea protejării mediului înconjurător sau ocolirea aspectelor care țin de siguranța la locul muncii. Nici o reglementare mai bună nu ar trebui să evite garantarea egalității între sexe. Din acest punct de vedere, în contextul activităților dumneavoastră de a încheia un nou acord interinstituțional, eu cred că noi, în calitatea de legiuitori, ar trebui să analizăm impactul activității noastre din pers- dintr-o perspectivă de gen. Cred că, cred că ambii legiuitori au datoria de a cunoaște toate faptele relevante de a ști care este impactul anumitor propuneri adoptate de ei asupra cetățenilor. Este un lucru important și pentru a putea evita facerea unor pași înainte într-un domeniu, pași înainte care, ca un efect secundar uh, neintenționat, înseamnă regrese în alte domenii. Egalitatea de șanse înseamnă că atât femeile cât și bărbații au aceleași uh, oportunități de a își uh, influența propriile vieți și societățile în care trăiesc, însă pentru acest lucru legiuitorii trebuie să garanteze egalitatea de șanse în toate domeniile vieții. Deci există foarte multe uh, motive pentru a ne ocupa de egalitatea între sexe deja din momentul în care uh, lucrăm la adoptarea cadrului legislativ. Sunt sigur că nu trebuie să vă conving de această necesitate, însă aștept cu nerăbdare mai multe detalii din partea dumneavoastră când vine vorba de a ține seama de dimensiunea egalității de gen uh, din momentul în care lucrăm la analizele de impact. Mulțumesc, domnul Karim mare cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ghi, îți mulțumesc pentru că ai venit în fața comisiei noastre. Este a doua ocazie pe care o avem noi doi pentru a-i lăuda pe, pe britanici și mă bucur acest lucru. Îți mulțumesc pentru acest lucru, însă te-ai referit la o temă foarte importantă. Te-ai referit la folosirea datelor statistice și a tabelurilor, însă Pericolul este reprezentat că, pe de o parte, normele europene sunt supraîncălcate și, pe de altă parte, anumite directive uh, europene sunt uh, ignorate. Deci este o problemă pe care trebuie să o, o, uh, o rezolvăm. Și o să revin la o, o temă uh, amintită deseori uh, un concept care a fost uh, preluat în Marea Britanie de curând. Și o să încep de la această problemă a analizelor de impact. Știți că comisia noastră a avut un rol de uh, lider uh, datorită colegii noastre Angelica Nibler pentru a ne asigura că se urmează niște pași necesari și este un, punct, un subiect pe care l-am discutat cu tine la ultima noastră întâlnire. Ideea ideea respectivă referitoare la un uh, comitet, la un grup de lucru independent, nu prea mă convinge. M-am gândit la ultimele tale argumente și eu consider că um, investești, dai o încredere prea mare posibilității comisiei de a redacta o analiză de impact într-adevăr independent, independentă Temerile exprimate în fața mea de către actorii uh, implicați în ultimii ani a fost că deseori comisia pune carul înaintea boilor și că analizele de impact uh, de fapt este făcută tocmai pentru a veni în întâmpinarea dorințelor uh, comisiei. Și din perspectiva Parlamentului, cred că avem o ocazie unică de a crea un mecanism într-adevăr independent pentru producerea analizelor de impact. Data trecută mi-ai prezentat argumentele împotriva garantării independenței unui grup uh, independent pentru că fiecare parte, fiecare instituție are uh, interesele sale pe care și le va apăra. Însă eu cred că putem garanta independența unui uh, asemenea mecanism. Există mecanismele Uh, potrivită pentru a garanta că cei care fac parte din grupul respectiv nu sunt legați de interese de una din cele trei instituții, ci de obiectivul uh, bunului comun pe care îl uh, ar trebui să-l urmărim. Știu că și alți colegi doresc să iau cuvântul și o să mă refer acum foarte pe scurt la actele delegate. Desigur, consultarea și transparența sunt foarte importante pentru noi când vine vorba de actele delegate. Unele acte delegate au o natură extrem de tehnică, de exemplu la Comisia ECON, unde se lucrează la un număr mare de măsuri din, de nivelul 2 și este deosebit de important ca părțile interesate și Parlamentul European să fie implicați în totalitate în procesul um, redactării actelor delegate, tocmai pentru a asigura că un act delegat nu va avea consecințe neintenționate. Este o remarcă generală și parcă tu ne vei da detalii mai mari. Și acum o să intru mai în detaliu în domeniul de care mă ocup eu, pe care îl cunosc foarte bine, principiul subsidiarității și proporționalității, intervenția Europei acolo unde este nevoie de această intervenție. Respectarea acestor principii este verificată la începutul procesului legislativ demarat de comisie. Mie mi se pare că aceste două principii trebuie să fie monitorizate pe Uh, întregul uh, parcurs al procedurii legislative. Deci, uh, principiul subsidiarității ar trebui să fie verificat și la sfârșitul acestui proces. Și intenția nu este cea de a submina dreptul membrilor de a modifica legislația, ci dorim să ne asigurăm că principiul subsidiarității și proporționalității este verificat pe întregul parcurs al procedurii legislative. În termeni concreți, ne putem asigura că Europa, acolo unde este nevoie de ea, este prezentă. Și mă bucură faptul că am adoptat anumite puncte, de exemplu, uh, principiul subsidiarității și uh, proporționalității sunt elemente esențiale ale activității europene. Acestea sunt analizate atât la începutul procesului legislativ și pentru a vedea dacă o acțiune la plan european este mai potrivită decât una locală sau regională. În al treilea rând, uh, importanța vizelor parlamentelor uh, naționale față de aceste principii a uh, crescut față de situația din anul 2010, ceea ce înseamnă că parlamentele naționale se implică acum mai mult. Trebuie să profităm de această ocazie de a implica mai mult parlamentele naționale în procesul legislativ european, pentru că astfel le determinăm să-și asume Um, responsabilitatea vis-a-vis -vis de deciziile luate. Ai făcut trimitere la, um, la situația ta anterioară când erai uh, prim-ministru și cred că ar trebui să reușim să um, implicăm parlamentele naționale dincolo de guvernele naționale în uh, procesul legislativ european. Comitetul de evaluare a analizelor de impact a tras atenția că principiul uh, subsidiarității și al propor- proporționalității a fost deseori ignorat în analizele de impact. În a cincelea an, pe lângă extinderea perioadei de consultare a parlamentelor naționale, ar trebui să fie uh, ar trebui să, să se facă în urma cererii unui parlament național prin intermediul uh, unor metode convenite de instituții și de parlamentele naționale. Procedura cartonașului galben ar trebui să fie ușor pusă în aplicare pentru Parlamente, pentru că au fost uh, raportate câteva dificultăți din acest punct de vedere. În plus, câteva parlamente și-au manifestat uh, interesul în introducerea unui sistem bazat pe cartonașe verzi, care ar oferi uh, posibilitatea parlamentelor naționale să facă propuneri uh, la care ar trebui să reflecte Comisia Europeană. Deci, mi se pare o idee foarte bună să încurajăm mai mult implicarea parlamentelor naționale la, într-o etapă cât mai timpurie a procesului legislativ european. Și o să mă opresc aici, domnule președinte, aș fi dorit să mă, să mă refer și la alte puncte, însă poate o să-i le transmit direct biroului lui Ghi și nu voi mai uh, răpi mai mult timp din uh, timpul care revine a reuniunii comisiei noastre domnul președinte, cu permisiunea domnului Verhofstadt, o să ascultăm toate întrebările colegilor noștri, după care domnul Verhofstadt va uh, răspunde la toate. Doamna Kaufmann este următoarea. Vă mulțumesc, domnule președinte, și aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc lui Giffer Hofstadt pentru prezentarea sa detaliată. Aceste teme sunt toate foarte complicate și țin pumnii echipei de negociere pentru că mm, știu că nu mai avem foarte mult din, timp la dispoziție pentru aceste negocieri și mă miră puțin optimismul dumneavoastră, dar foarte bine. Aș dori să mă refer la câteva puncte. În primul rând, analizele de impact. Mă bucură cele spuse de dumneavoastră pentru că, spre deosebire de colegul nostru Karim, mie mi se pare că fiecare instituție are propria responsabilitate pentru propriile acțiuni Comisia Europeană este o instituție care trebuie să respecte interesele europene, care trebuie să respecte tratatele europene, are un drept de inițiativă și în momentul în care uh, face o propunere, este obligată în calitate de instituție europeană să facă o analiză de impact. Deci nu, nu cred că putem să delegăm această responsabilitate unui uh, grup sau unei alte organizații între ghilimele, independente. V-ați uh, referit la necesitatea ca și legiuitorii să-și asume responsabilitățile care, care le revin și dacă este nevoie să recurgă la analize de impact. În al doilea rând, ați adresat o întrebare, ați uh, ați inventat un nou acronim, ABS, referitor la reducerea poverii Uh, administrative. În ceea ce privește această temă, mie cifrele nu mi, se, nu mi se par foarte relevante, pentru că uh, nu cantitatea legilor, ci calitatea legilor este, este importantă. Deci uh, să eliminăm o, pro, o lege existentă în momentul în care venim cu o nouă propunere, mi se pare o, nu că nu ar fi cea mai minunată idee, În ceea ce privește fenomenul, fenomenul încărcării uh, prevederilor uh, europene cu prevederi naționale suplimentare, gold plating. Cred că trebuie să ne gândim, să reflectăm ce este acest fenomen al gold plating. Desigur, putem uh, transpune directivele în totalitate, însă, desigur, statele membre au dreptul de a analiza aceste directive și de a-și modifica mm, cum doresc legislația națională și să spunem că este vorba de, un, de o măsură birocratică, mi se pare uh, foarte dificil pentru că nu am ține cont de prerogativele care le revin, care le revin statelor membre. Și o ultimă remarcă, ca reacție a celor spuse de domnul Karim, în ceea ce privește rolul parlamentelor naționale. Avem nevoie de o cooperare mai strânsă, însă mi se pare că este necesar ca competențele să fie clar definite. Parlamentele naționale au uh, prerogativele lor și acum să amestecăm acest proces, să implicăm procese, uh, parlamentele naționale în procesul legislativ european, mi se pare un lucru greșit. Uh, acesta este rolul statelor membre și parlamentele naționale au un rol clar definit din punctul meu de vedere. Mulțumesc, domnul González Pons, are cuvântul. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să-i mulțumesc domnului Verhofstadt pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezentarea generală și detaliată în același timp. în uh, Comisia Juri ne interesează, desigur, toate detaliile acestor uh, negocieri. Aș dori să mulțumesc și pentru colaborarea uh, constructivă de care ați dat dovadă în relația cu comisia noastră și fără o abordare constructivă, nu cred că aceste negocieri vor fi încununate de succes. Fără participarea tuturor um, nu vom ajunge la un succes și toți cei din Parlament interesați de aceste negocieri doresc să vă mulțumesc pentru modul în care v-ați uh, implicat în uh, acest proces și în aceste negocieri. Am uh, înțeles că s-au înregistrat multe procese și aș dori să vă încurajez să ne reprezentați în continuare poziția așa cum ați făcut-o până acum în aceste negocieri. Uh, grupul meu politic este mulțumit, mai ales uh, când vine vorba de progresele înregistrate vis-a-vis -vis de analizele de impact. Bune analize de impact înseamnă că punerea în aplicare a cadrului legislativ uh, decis va fi cu atât mai bună. Desigur, analiza de impact, dacă nu este independentă, își pierde calitatea unei analize de impact. Este uh, vorba atunci de justificarea acțiunilor propuse sau luate de Consiliu. Analiza de impact pentru a fi utilă trebuie să fie uh, independentă și analizele de impact trebuie să fie prezente pe uh, întreg parcursul procesului legislativ, nu doar la începutul acestuia. Sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră vis-a-vis -vis de întreprinderile mici și mijlocii, care mm, sunt coloana vertebrală a economiei europene și care deseori se confruntă cu uh, poveri foarte mari în Uniunea Europeană. Avem nevoie și de analiză de impact ex post pentru a putea vedea uh, Um, care sunt uh, consecințele uh, legilor uh, decise pe plan european și pentru a putea corecta lucrurile care nu funcționează bine. Aș dori să subliniez din nou acest lucru. Prezentarea dumneavoastră mi s-a părut deosebit de interesantă și de încurajatoare când vine vorba de actele delegate. Domnul Sayer, domnul între ghilimele acte delegate, încă nu a luat cuvântul în legătură cu acest subiect, însă uh, sper că până la urmă se va ajunge la un acord între Consiliu și Parlament. Și aș dori să mă opresc aici, um, nu înainte de a vă adresa o rugăminte. Poate um, veți detalia un alt aspect. Cu aceste negocieri ar trebui să încercăm să ajungem la un picior de egalitate din punct de vedere instituțional între Consiliul Parlament și celelalte instituții europene și, în al doilea rând, ar trebui să garantăm cetățenilor că nu vom ajunge la un număr prea mare de legi și că legile decise nu vor duce la o povară suplimentară pentru cetățenii europeni. Avem nevoie de anumite garanții în acest sens, care pot fi obținute prin analizele de impact amintite, prin consultările organizate cu experți, care să se implice în procesul legislativ prin implicarea societății civile, a organizațiilor din societatea civilă și mă întreb dacă toate aceste propuneri nu ar îngreuna și mai mult procesul legislativ, nu ar duce de fapt la crearea unei povere administrative suplimentare. Pentru că deseori când se, dorește, se doresc uh, garanții suplimentare pe plan european, se ajunge la uh, o sporire a birocrației. Deci cum vom reuși să simplificăm lucrurile dacă complicăm procedurile și mai mult și dacă uh, creăm birocrații suplimentare? Domnul Căster. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și noastră, domnule Verhofstadt, pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că cu toții suntem de acord că birocrația nenecesară trebuie să fie desfințată, birocrație inutilă mai ales atunci când uh, vine vorba de uh, neînțelegerea atribuțiilor acestora în fața cetățenilor europeni, ceea ce duce la, o, la faptul că Europa este tot mai puțin acceptată de europeni. Însă, când vine vorba de renunțarea la birocrație, trebuie să înțelegem că în Europa avem nevoie de reguli so- uh, sociale uh, și uh, democratice care trebuie să fie respectate și așa cum au spus unii colegi, trebuie să fim atenți ca prin pretextul uh, acestuia de, de reglementare să nu cumva să fie desfințate și anumite drepturi. Și am o întrebare concretă, aș dori să vă întreb dacă este adevărat că, că cele 24 de directive privind protecția muncii urmează să fie analizate. Mie mi se pare că protecția muncii uh, este un aspect esențial pentru lucrători și uh, trebuie să fim foarte atenți să nu ajungem la o înrăutățire a vieții uh, lucrătorilor. Um, și aici intră toate uh, aspectele care țin de salariile minime, la dreptul lucrătorilor de a avea un cuvânt de spus în modul în care este gestionată o întreprindere și așa mai departe. Un alt punct important pentru mine și pe care l-ați amintit și dumneavoastră, în uh, cadrul uh, acordurilor de liber schimb, eu am văzut cât de dificil este, de exemplu, să accesezi uh, documentele pentru TTIP și această secretizare a documentelor duce la apariția unor uh, Uh, zvonuri legate de uh, faptul că aceste acorduri nu ar contribui la îmbunătățirea vieții cetățenilor. Deci deschiderea, transparența sunt deosebit de importante pentru a, uh, duce la o acceptare în rândul cetățenilor a faptului că aceste acorduri sunt în, în beneficiul lor. Un alt punct la care aș dori să mă refer de asemenea este un punct cu care mă confrunt deseori în Germania, în zona din care, regiunea din care provin eu. În regiunea mea se desfășoară proiecte finanțate cu bani europeni, dar deseori apare există plângeri legate de mm, sarcina, de cererile care ar fi prea birocratice pentru folosirea acestor bani. Aș dori să știu dacă ați discutat în cadrul acestor negocieri și de această problemă și cum am putea să ajungem la o mai bună reglementare prin care, desigur, pe de-o parte trebuie să ne asigurăm că banii europeni sunt cheltuiți în scopurile, uh, în scopul uh, prevăzut inițial, însă în același timp să ajungem la, totuși la o reducere a birocrației prea mari legată de cheltuirea acestor bani. Mulțumesc, domnul Anderson. Thank you. Mulțumesc. Referitor la studiile de impact, cred că acestea sunt o idee foarte bună, însă trebuie să fie utilizate ca o modalitate de a, lu- de a evita luarea unor decizii proaste și nu ca o modalitate de a întârzia și de a împiedica deciziile bune. Dacă creăm acest sistem al analizelor de impact, mi-e teamă că așa vor fi utilizate. Și uh, cred că, domnule Verhofstadt, sunteți deja conștient de această problemă. De aceea vă fac un apel la dumneavoastră să aveți în vedere și um, studiile de impact excesive. Acum, referitor la negocierile în toiul nopții, care duc la decizii proaste, care apoi trebuie să facă obiectul unor uh, analize de impact, care necesită costuri și timp. Eu aș propune o soluție mai radicală. Pur și simplu interziceți trialogurile după ora 22. Interziceți-le pur și simplu. Pentru că mm, legile serioase nu trebuie să fie adoptate de oameni pe jumătate adormiți Acum, sigur, nu e vorba doar de mediul de lucru pentru uh, eurodeputați, ci și pentru personal. Deci ar trebui să interziceți trialogurile atunci când oamenii trebuie să doarmă. Și asta cred că ar îmbunătăți deja din start procesul de legiferare. Acum referitor la clauzele sunset. Mie îmi plac la nebunie, sunt un mare fan. Pentru că ne facilitează schimbarea unor decizii atunci când uh, realizăm uh, că deciziile luate acum câțiva ani nu sunt chiar atât de bune, iar uh, clauza sunset este foarte bună. Dar evoluțiile recente în cazul Volkswagen, Dieselgate, m-au făcut să mă gândesc la un lucru. Dacă avem o clauză sunset, atunci chiar trebuie să permitem uh, ca regulamentul sau directiva să fie implementate în mod corespunzător înainte să facă obiectul acestei clauze de sunset. Deci implementarea adecvată trebuie să vină înainte de aplicarea unei astfel de uh, clauze. Acum, referitor la gold plating, la suprareglementare, sunt de acord cu doamna Kaufman. Acest gold plating nu este neapărat un termen potrivit pentru a avea uh, legi mai bune, pentru o mai bună reglementare. Cred că cuvântul gold plating induce în eroare și are conotații negative, care nu sunt uh, neapărat corecte. Apoi, în cele din urmă, referitor la problema Marii Britanii, nu sunt atât de convins ca domnul Verhofstadt și ca domnul Karim de perfecțiunea modalității britanice de implementare a dreptului european. Impresia mea este că britanicii se aruncă cu capul înainte și implementează legea foarte repede după litera legii și apoi își dau seama, aoleu, n-a fost o idee așa de bună și trebuie mai târziu să schimbe. Și, bineînțeles, asta nu face decât să alimenteze spiritul eurosceptic care oricum uh, circulă. Convingeți-mă că mă înșel, dar cred că este o idee foarte bună să implementăm legislația cu prudență, cu atenție și să nu urmăm litera legii atunci când ne creează probleme. Vă mulțumesc. Domnule Breton. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Verhofstadt care a venit să ne facă o prezentare foarte interesantă a negocierilor uh, sale și, bineînțeles, o prezentare plină de umor. Eu îi apreciez pe britanici, uh, sunt dispus să-i aduc un omagiu, însă să prezentăm uh, poporul britanic ca un bun elev al Uniunii Europene, cred că e un pic cam mult, domnule Verhofstadt. Acum, ca să fim mai serioși, Există un uh, punct din discursul dumneavoastră care mi-a atras atenția, și anume cel care se referă la transpunerea automată a directivelor. Dacă am înțeles bine, sunteți avocatul acestei uh, opțiuni și uh, spuneți că atunci când o directivă nu este transpusă, trebuie să se impună automat, printr-o transpunere automată, după un anumit timp. Asta mă intrigă un pic și aș vrea să vă pun două întrebări. Uh, Prima întrebare este juridică. Credeți că acest lucru ar fi conform cu tratatele Uniunii Europene? Pentru că, totuși, tratatele fac o distinție clară între directivă și regulament. Și tocmai diferența majoră între directivă și regulament este că directiva trebuie să fie transpusă de către statele membre. A doua întrebare este mai degrabă de natură politică. Uh, în momentul de față tot mai mulți oameni uh, se um, delimitează de Uniunea Europeană și cred că ar fi o idee proastă să transformăm uh, directivele în regulamente, pentru că asta nu ar face decât să marginalizeze și mai mult parlamentele naționale. Sunt curios să știu care este opinia dumneavoastră. Domnul Sayer. Mulțumesc foarte mult și eu apreciez faptul că domnul Verhofstadt a venit uh, să ne informeze de consultările aprofundate cu privire la actele delegate. După părerea mea, aceasta este una dintre părțile practice cele mai importante în care putem să obținem ceva. Totuși, până să ajung la actele delegate, aș vrea să mă refer puțin la programare. Sunt de acord și apreciez că acordul cadru nu este afectat uh, de aceste negocieri dar uh, aș vrea să fac și o observație. Uh, domnule Forhofstadt, uh, în numele Parlamentului am participat la pregătirea programelor de lucru anuale. Este un exercițiu important pentru Parlament când vorbim despre lipsa dreptului de inițiativă. Totuși, aceasta creează o situație în care în fiecare an uh, trebuie să uh, anticipăm cumva compromisurile pentru anul viitor pentru că partidele politice vor deja să pună un anumit uh, conținut de aceea, exercițiul uh, este unul inutil. Uh, e pus la grămadă cu pomul de Crăciun și în fiecare an ne confruntăm cu aceeași problemă ca și anul trecut. Nu avem o rezoluție a Parlamentului cu privire la programul de lucru al Comisiei. Așadar, acest exercițiu trebuie făcut într-o săptămână, uh, dar e un exercițiu pe care noi îl facem la Parlament într-un an, pentru că compromisurile nu sunt gata. Așadar, Cred că ar trebui să avem un sistem mai flexibil pentru noi, astfel încât uh, să putem să discutăm mai bine programul de lucru al Comisiei între noi. Referitor la actele delegate, dintr-un punct de vedere practic, uh, acesta ar putea fi unul dintre elementele cele mai importante, dacă puteți să găsiți un acord. Ar fi o soluție practică. În momentul de față, problema cea mai mare în Parlament și aproape în toate trialogurile este negocierea dacă ar trebui să avem un act delegat sau un act de punere în aplicare. Iar comisia noastră încearcă să aibă o abordare orizontală și să nu uh, renunțe uh, la ceva uh, în relația cu, trans, cu Comisia Tran, cu ECON și așa mai departe. Uh, la nivel uh, orizontal, Parlamentul nu are neapărat un uh, cuvânt de spus. Uh, Deocamdată însă nu avem decât să cedăm, dacă vreți. Asta înseamnă că în mod uh, clandestin sau, mă rog, uh, într-un mod uh, chiar nu pe față, să acceptăm punctul de vedere al experților. Dar, potrivit vechiului tratat de la Lisabona, procedura de comitologie nu mai există. Totuși, câtă vreme nu cedăm uh, Consiliului, nici ei nu ne vor face concesiuni în schimb. Dar când uh, dar chiar va trebui să obținem ceva în acest uh, joc. Ne spuneați că în răspuns ar putea să aplice criterii mai generale și nu uh, de fiecare dată se poate obține un act delegat. Colegii noștri, raportorii care negociază în numele Parlamentului, de obicei uh, nu iau uh, acest lucru drept fiind cel mai important și în ultimul moment spun da, suntem de acord cu totul, cu excepția acestui aspect și se ajunge la o imagine foarte heterogenă, deloc orizontală și deloc uniformizată. Adică dacă renunțăm la această posibilitate de recunoaștere a opiniilor experților, trebuie să primim ceva foarte substanțial în răspuns. Adică vrem niște garanții că Consiliul nu ne va bloca. Noi avem propriile criterii, dacă Consiliul ar putea să accepte această diferență între actele delegate și actele de punere în aplicare, dacă ar accepta unele dintre aceste principii care să fie aplicate în negocieri, ar fi un pas înainte. The construction is very difficult. De obicei, construcția este foarte dificilă și poate că nu este cea optimă pe care am creat-o în Tratatul de la Lisabona. Pentru Parlament e bine, dar numai pe hârtie, pentru că în realitate nu putem să exercităm uh, acest uh, prerogativ. Vă mulțumesc uh, și apreciem că ne-ați prezentat aceste evoluții, pentru că comisia noastră este responsabilă de execuția orizontală a tratatului de la Lisabona. Mulțumesc! Doamna Hautala, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă concentrez pe ceea ce a spus, domnule Farhofstadt despre transparență. Apreciez că vă zbateți uh, pentru dreptul de acces al Parlamentului la documentele și întâlnirile Consiliului și uh, este exact invers uh, față de modul în care lucrează Parlamentul European în relația cu Consiliul. Cred că există și o dimensiune suplimentară care are de a face cu sfârșitul ciclului legislativ care mm, se face foarte mult prin trialoguri. Cred că avem o obligație comună, Comisia, Parlamentul și Consiliul, de a ne asigura că cetățenii și publicul uh, larg nu sunt uh, confuzi cu privire la rezultatul trialogurilor. Și de altfel, colegul Anderson a făcut o observație tehnică foarte bună legată de modul de îmbunătățire a calității, dar nu este suficient. Cred că trebuie să ne străduim uh, ca trialogurile să fie mai accesibile publicului. Și vorbim aici despre dreptul uh, de acces al publicului la documentele din trialoguri. Și intenționez să analizez uh, mai mult această chestiune în calitate de raportor al acestei comisii uh, cu privire la regulamentul uh, de acces la informații de anul trecut. Cred că se fac foarte multe eforturi în această direcție și aș vrea să știu dacă ne puteți susține. A doua observație se referă la un lucru pe care îl susține Parlamentul de câțiva ani în proporție de 150%. Aș vrea să vă uitați la ce am făcut noi în această comisie cu privire la proiectul de regulament privind uh, dreptul european în materie de proceduri administrative. Cred că este important să explicăm Comisiei că avem nevoie de o lege administrativă în loc de uh, Uh, o serie întreagă de coduri de conduită și reguli care sunt total um, neclare pentru companii și pentru cetățeni. Și aș fi încântată să vă pot informa despre ceea ce facem noi în comisie în acest sens. Scopul nostru este să avem o propunere, un cadou pentru comisie pe care sperăm că o va accepta. Propunere care va veni cam pe 28 ianuarie. Președintele, domnule Forhofstadt, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep uh, printr-un lucru important, trialogurile care au loc peste noapte. Uh, vă pot spune că fără sesiunile de noapte, din punct de vedere politic, nu se poate ajunge la nimic. Avem nevoie de nopțile acelea și cei care au cele mai bune condiții câștigă. De-aia eu uh, merg cu bicicleta în fiecare săptămână pentru că avem astfel de negocieri. Deci dacă merg cu bicicleta mai mult, uh, înseamnă că sunt într-o mai bună formă decât domnul Nicolas Schmidt și decât domnul Timmermans. Și mă pot pregăti pentru ședințele de noapte. Mă rog, revenind acum la diferitele observații care au fost făcute. Doamna Regner se referă la temeiul juridic. Cum ar trebui să funcționeze? Ideea este următoarea. Primul pas este ca Comisia să se angajeze, să explice temeiul juridic pentru actele legislative. Al doilea pas. Abia după ce Consiliul anunță că are în vedere o schimbare a temeiului juridic, intervine următorul pas, acela al întâlnirii trilaterale între cele trei instituții. Întâlnire în care discutăm această chestiune. Al treilea element este că în aceste schimburi uh, trilaterale, atunci când Consiliul are în vedere schimbarea temeiului juridic, Comisia va avea un rol de jucat, pentru că Comisia a fost cea care a ales uh, temeiul juridic inițial, pe baza unei evaluări, altfel nu ar fi ales temeiul juridic respectiv. Atunci Comisia trebuie să se angajeze, să-și joace rolul și să explice de ce este o mai bună idee propunerea Consiliului pe baza tratatelor și pe baza jurisprudenței curții. Acestea sunt cele trei elemente concrete pe care le-am prevăzut. Dar haideți să fim uh, sinceri. Este un dialog, un schimb de opinii. Nu este un proces în care să convingem Consiliul să nu meargă direcția, în direcția respectivă. Dar dacă Consiliul vrea să meargă în direcția respectivă, atunci singura cale este să ajungem în instanță, în fața curții. În opinia mea, este un element nou important în modul în care uh, abordăm uh, modificările temeiului juridic de către Consiliu. Și asta, de fapt, uh, se întâmplă cu regularitate într-o serie de dosare. Nu este un sistem care împiedică Consiliul să facă asta în viitor, dar cred că măcar este un element nou important de gestionare dar aceasta nu explică posibilitatea de a ajunge în instanță dacă Consiliul va continua. Motivul pentru care o fac de obicei este pur și simplu să scape de Parlament. E foarte clar. Nu pentru că au ei uh, motive juridice foarte întemeiate, ci este o modalitate practică de a se descotorosi de o ramură legislativă. Apoi ați pus o întrebare legată de studiul de impact. Așa cum am spus deja în prezentarea mea, vorbim și despre drepturile fundamentale, subsidiaritate și proporționalitate. Acestea vor fi elementele prevăzute în uh, studiile de impact. Am putea avea un element uh, de echilibru de gen, de exemplu, în aceste studii de impact. Acestea fiind spuse, referitor la subsidiaritate și proporționalitate, la care se referea domnul Karim, Acesta nu este un acord interinstituțional în care să schimbăm mecanismul de subsidiaritate și clauzele de subsidiaritate prevăzute de tratate. Știu foarte bine cum uh, a fost uh, instituită clauza de subsidiaritate în tratat. A fost o convenție. Ideea era să existe în acest, uh, în acest tratat o împărțire a competențelor. Am avut declarația de la Lacan, unde am pus uh, această prevedere. Și atunci ne-am spus că e prea complicat și am vrut să găsim un mecanism prin care să garantăm că se aplică subsidiaritatea. Și așa a apărut mecanismul de subsidiaritate. Domnul Karim are dreptate că poate fi îmbunătățit, dar nu asta este discuția acum. Uh, Poate că va face obiectul uh, unor alte rapoarte în Parlament. Eu cu siguranță voi vorbi despre clauza de subsidiaritate în uh, raportul meu pentru AFCO privind viitorul Uniunii Europene. Și chiar vă pot spune că ideea de a avea un uh, cartonaș verde îmi este pe plac, ceea ce nu cu ceea ce nu sunt de acord este să amestecăm rolul Parlamentului European cu rolul Parlamentelor Naționale. Trebuie să existe o demarcație clară. Parlamentele naționale se referă de competențele naționale, iar noi avem competențe europene. Dacă există vreun dubiu cu privire la, propunerea, la o propunere legislativă a Comisiei, uh, iar uh, acea propunere încalcă teritoriul parlamentelor naționale, atunci intervine mecanismul de subsidiaritate. Pentru asta a fost creat. Eu sunt deschis să discutăm uh, acest aspect, dar nu aici, nu într-un acord instituțional. Nu putem să schimbăm printr-un acord interinstituțional un mecanism de subsidiaritate prevăzut de tratatul de la Lisabona. Nu așa funcționează. Dar idei precum uh, cartonașele verzi da, sunt ok și am spus și domnului Karim personal. Avem uh, aceste aspecte în raportul uh, privind uh, viitorul Uniunii Europene, raport pe care îl redactăm la AFCO și care urmează să fie prezentat în plenară la începutul anului viitor. Așadar, subsidiaritatea și proporționalitatea vor fi elemente cheie ale studiului de impact și la început și la sfârșit, pentru că comisia are întotdeauna posibilitatea să facă un studiu de impact. Dacă, de exemplu, la sfârșitul uh, unei nopți uh, fantastice de trialog uh, le vine vreo idee, au acest drept și aș spune că au chiar această datorie la nivelul Comisiei Europene să facă un studiu de impact în procedură rapidă dacă ei consideră că, ca să vadă dacă principiul subsidiarității a fost aplicat sau nu. se poate face acest lucru atât la începutul ciclului legislativ, cât și la sfârșit. Nu este nicio problemă. Acum, referitor la acel grup independent de experți. Eu nu cred în astfel de grupuri independente. Uh, pentru că în acel grup sunt uh, trei uh, tipi desemnați de Parlament, uh, trei de Comisie și trei de Consiliu. Și vă pot spune eu cât sunt de independenți cei trei desemnați de Parlament. Mai degrabă să fie doi de la Parlament, cinci de la Consiliu, mă rog. Ideea este că nu cred în această abordare. Cred că ar fi mult mai bine să privim cu atenție și să ne asigurăm că ceea ce face Comisia Europeană este independent. Pe de altă parte, trebuie să ne dezvoltăm propria capacitate. Dacă noi vrem să facem astfel de studiu, de fapt facem acest lucru deja. Cred că există peste 750 de studii de impact făcute de comisie. Noi am făcut vreo 35. E puțin, iar, comisiul, iar Consiliul zero. Și în statele membre se pot face studii de impact la nivelul administrației naționale. Dar cred că este important. Oricum ar fi, eu voi cere următorul lucru. Vreau să văd cum, prive, cum vede Comisia acest uh, Regulatory uh, Scrutiny Board. În text se prevede crearea unui astfel de consiliu de examinare a reglementării, adică să evalueze calitatea și obiectivitatea studiului de impact. Pe mine mă interesează dacă acest uh, board uh, se regăsește în acord, cum funcționează. Dacă este în afara acordului, pentru că e competența comisiei, atunci nu contează. Dar uh, atunci nu vreau să văd acest termen în acord. Dacă se regăsește în acord, vreau să știu cum funcționează. Și vreau să văd acolo niște garanții uh, și de altfel, uh, membrii din Comisia Jurii au comentat în acest sens. Ei spuneau că vor să se asigure că studiile de impact ale Comisiei sunt făcute în mod corespunzător. Nu avem uh, acest, uh, nu avem acest obiectiv de a avea acel grup independent. Uh, se va face de către acest uh, grup, Consiliu de uh, Examinare, care să examineze calitatea studiului de impact făcut de comisie în, toți, uh, în toate etapele procesului legislativ. Dar acum, în negocieri, eu vreau să știu cum va funcționa acest scrutiny board. Unde găsim noi garanții că totul este în regulă, că munca este de calitate și obiectivă și independentă. pentru că, așa ca și, cum spunea și domnul Karim, dar cred că există și alții în, care, în alte grupuri, care tot susțineau acest grup independent. Dar uh, vrem să știm cât, cât este de serios acest uh, Scrutiny Board. Și am dreptul să fac asta, pentru că se regăsește în text. Dacă n-ar fi fost în text, nici măcar nu aș fi vorbit despre ele. Dar este prevăzut în propunere că va exista acest uh, uh Consiliu de Examinare a Reglementărilor în interiorul Comisiei, care să evalueze independența, obiectivitatea și uh, calitatea studiului uh, de impact. Cam atât uh, vroiam să spun despre acest uh, studii independente, subsidiaritate, proporționalitate și uh, acel cartonaș verde posibil. On, um... Apoi, în ceea ce privește cele spuse la Kaufman, cred că am răspuns deja mai multor lucruri ridicate uh, de dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră că sistemul uh, EBS este un sistem mai bun decât al reducerilor cu cifre, fiindcă este mai uh, la modă. Um, și uh, nu înțeleg, totuși nu înțeleg până la urmă care e Haideți să fim serioși și facem politică aici. Mai bine să avem un mecanism și cred că am putea să avem un parlament din uh, stânga, atât în stânga cât și în dreapta șcherului politic, un consens. Dacă avem un mecanism de supraveghere bun, acesta ne va aduce cu atât mai mult pe calea cea bună decât uh, un sistem de reducere 35%, unul da, unul nu sau așa mai departe. Asta este și preferința mea și cred că în toate discuțiile pe care le-am avut în ultimele zile, din aceste discuții s-a degajat ideea că se dorește un consens, că, că există un consens în ceea ce privește un asemenea sistem. Trebuie să convingem acum Consiliul și Comisia, dar nu ar fi o problemă asta neapărat dacă dacă dorim un studiu, de, un studiu anual al poverii administrative ca exercițiu anual obligatoriu, unde noi um, analizăm situația în ceea ce privește regulamentele și povara administrativă. Asta este și răspunsul uh, cu privire la modul în care doresc să soluționez problema această chestiune a unui capitol uh, special pentru reducerea poverii administrative și modul în care este gestionat acesta. Am spus deja în ceea ce privește acordurile internaționale că vom încerca să anunțăm începerea separată a negocierilor privind un acord interinstituțional cu privire la acordurile internaționale cu o clauză de randevu și sper la uh, și sper că asta este maxim ce putem face noi în acest text nu vom negocia un întreg sistem privind acordurile internaționale. În acest acord internațional trebuie să fie loc și în alte acorduri internaționale pe viitor și, bineînțeles, și în ceea ce privește negocierile viitoare. Apoi, cu privire la birocrație, sunt de acord că nu este vorba doar de regulamente, este vorba și de uh, comportamentul administrației și uh, al funcționarilor publici. Nu e vorba dar de faptul că avem un acord interinstituțional privind o mai bună reglementare și asta duce la mai puțină birocrație. Nu așa funcționează lucrurile, e vorba și de comportamentul administrației și acest lucru bineînțeles, nu este acoperit într totul de acest acord interinstituțional. Apoi, în ceea ce privește supra-reglementarea, eu când mă refer la suprareglementare, mă refer la aspecte care sunt prevăzute prin transpunerea directivei, care ies din sfera de aplicare a directivei. Aceasta înseamnă pentru mine suprareglementare. Când ține de sfera de aplicare a directivei, când ține acest aspect de sfera de aplicare a directivei, sigur, nu e nicio problemă, fiindcă există uh, niște obiective în directive și modul în care sunt realizate aceste lucruri sunt competența statelor membre, iar uh, în cadrul în care se folosesc de toate instrumentele și posibilitățile directivei și dacă uneori se poate să se meargă mai departe decât directiva, pentru mine asta nu înseamnă suprareglementare. Suprareglementarea înseamnă și am asistat la acest lucru în nenumărate rânduri, aproape săptămânal, la Consiliul de Ministri uh, ce se întâmplă, transpunerea este folosită pentru a introduce elemente în legislație care nu au nicio legătură cu directiva în cauză și care ies din sfera de aplicare a directivei. Da, da, dar există nu știu ce legătură și atunci introducem și elementul ăsta. Asta înseamnă pentru mine suprareglementare și eu doresc ca prin acest nou instrument, este vorba despre Uh, sistemul de supraveghere al transparenței transpunerii doresc să se înlocuiască um, tabelele de corelare cu abrevierea OTO, foarte frumoasă, aș dori ca în acest instrument să se vadă foarte clar ce intră în sfera de aplicare a directivei și ce este și care sunt regulamentele care, în transpunerea directivei, nu intră în sfera de aplicare ale acesteia. Astfel, oamenii pot să vadă foarte clar că asta este un, uh, asta se află în regulament din, acest regulament este adus de Uniunea Europeană și acest regulament nu. Este pur și simplu o decizie separată, individuală a statelor membre. Și domnule Le Breton, asta îmi dă posibilitatea de a răspunde ideii că la un moment dat o directivă devine regulament. Se poate acest lucru numai dacă se ia această decizie cu ocazia directivei, bineînțeles. Bineînțeles, ar putea să existe un sistem dacă uh, spunem, această directivă, o anume directivă trebuie transpusă în 12 luni. Dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci directiva devine regulament. Bine, da, se poate acest lucru, dar aceasta trebuie să fie o decizie luată de, de Uh, luată de, de legiuitori. Nu poate să fie acesta un sistem democratic automat. Dar vă spun că nu va fi niciodată acceptat acest lucru. Vreau să uh, încep cu asta pentru a ajunge cel puțin la un sistem care să reprezintă o mai bună capacitate de a măsura capacitatea de transpunere a statelor membre pentru a fi cinstit cu cetățenii. Cinstit față de cetățeni este să știe cine stă la baza unui anume regulament, dacă e vorba de Uniunea Europeană sau, statele, sau statul membru. Fiindcă și domnul Karim a spus acest lucru și nu numai, uneori la nivel național se face din Europa țap ispășitor că ne impune Europa una și alta și până la urmă jumătate din transpunerea directivei nu are nicio legătură cu directiva în cauză. Deci haideți să fim să fim sinceri, nu e vorba de Bruxelles, poate că Parisul, Londra, Berlinul dictează acele măsuri și sunt uh, răspunzători. În, în Belgia, bineînțeles, Bruxelles e responsabil întotdeauna și e ușor. Sigur, se poate spune întotdeauna că Bruxelles e de vină. Iată, cred că am răspuns majoritatea aspectelor ridicate. În ceea ce privește dialogurile tripartite, da, iau, iau notă de acest aspect în cadrul capitolului pentru transparență, fiindcă știm prea bine că există, cred că mediatoarea europeană a, a redactat o scrisoare în acest sens. Și eu sunt într totul de acord cu ce a spus domnia sa cu privire la transparența dialogurilor tripartite. Dar nu este, de, nu este la competența mediatorului european, ci noi, legiuitorii, trebuie să rezolvăm această problemă. Iată de ce am spus uh, celor care mi-au atras atenția asupra acestei scrisori și am spus și președintelui Schulz că trebuie să încercăm să discutăm acest aspect în capitolul privind uh, transparența și coordonarea procesului legislativ. Deci iau notă de această, acest aspect, dar deocamdată vreau să vă spun că nu am noi informații, fiindcă trebuie să demarăm această discuție privind trans transparența. Dar iau notă de această idee, pornind de la scrisoarea mediatorului european. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ferhofstadt, uh, pentru că ați fost alături de noi. Uh, ținem pumnii. Eh, v-am dat scopul ambițios de a finaliza aceste discuții înainte de Crăciun. O ambiție mare. Vă mulțumim foarte mult pentru acest schimb de păreri și sperăm că nu va fi ultima dată, nu va fi fost ultima dată când veniți la noi în vizită. Uh, dear members, we... Dragi membri ai comisiei, mai avem încă două puncte pe ordinea de zi înainte de prânz. Sper că nu sunteți extenuați și nu mai puteți continua activitatea ședinței noastre. So, if you allow me, uh-huh. Uh, Uh, we would continue uh, by... Haideți să continuăm, deci, cu ordinea de zi, punctul 13. Raport la comisie privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate împotriva dobândirii, utilizării și divulgării legale. Dau cuvântul doamnei Le Grip și vă rog frumos să faceți liniște în sală. May I ask for silence, please, in the hall? Vă rog să faceți liniște în sală. Very well. Madame Le Grip. Doamna Le Grip, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață am venit aici pentru a vă oferi informații privind progresul acțiunilor din cazul uh, dialogului tripartit între ghilimele, unde am primit mandat privind directiva cu privire la a, um, a, uh, afacerile, informațiile de afaceri nedivulgate. Deocamdată nu a avut un uh, loc un dialog tripartit la ore foarte înaintate care să ne obosească. Până acum uh, am reușit să avem ochii larg deschiși de la începutul până la sfârșitul reuniunii, numai să dureze reuniunea de la votul care a avut loc la jurii pe data de 16 iunie. Am obținut uh, și am obținut iată mandatul atunci am avut, au avut loc două reuniuni, pe 15 septembrie prima reuniune care a durat doar o oră și a fost așa, un, un schimb, prim schimb de informații, s-au prezentat informațiile și s-a făcut o conectare de participanți și pe 26 octombrie la Strasburg a avut loc a doua reuniune a acestui trialog care, care a, avut, a avut loc care a durat două ore și care ne-a permis să vedem care sunt aspectele cele mai problematice, fiindcă e limpede că acum, la această, uh, două, la această a doua reuniune, pe 27 octombrie, scuzați, am putut să avem un schimb de părere între ce cele trei instituții uh, sincer și, și fără uh, um, fără compromisuri, însă vreau să vă spun că nu s-a ajuns la niciun rezultat concret, însă am, am uh, intrat uh, mai adânc în acest subiect și am văzut care sunt liniile roșii ale poziției noastre și punctele forte, precum la și a celorlalți și eu și raportorul din umbră am avut ocazia să ne exprimăm foarte ferm în fața Consiliului și am uh, și reprezentantul Consiliului ne-a spus, spre mulțumirea noastră, că putea să spună numele Consiliului că Consiliul dorea să, să se apropie de poziția Consiliului, eh, de, scuze, de, de, de poziția Parlamentului. Am luat de această bunăvoință. E drept eh, că mm, la primul dialog tripartit eh, și mai apoi a existat un, și un coreper care a permis Consiliului să înregistreze progres deci s-ar putea, deci, să ducă acest lucru la mai multă flexibilitate din partea Consiliului. După reuniunea de pe 27 octombrie, Consiliul și Comisia, în ceea ce este unele aspecte, ne-au spus că vor uh, face noi propuneri pe baza unor subiecte, deci vor prezenta texte noi care să, se, care să răspundă îngrijorărilor noastre și să apropie mai mult de poziția noastră în ceea ce privește multe aspecte cruciale pentru noi, cum ar fi transparența informațiilor și garanția exercitării libertății de exprimare și de opinie și a libertății mass mediei, chestiunea mobilității angajaților, lucrătorilor și faptul că în cazul protecției secretului de afaceri ar exista piedici în calea mobilității uh, lucrătorilor și de a de a-și exercita pe de da întregul mobilitatea în cadrul carierei profesionale. Noi ne-am felicitat, uh, ne-am bucurat, ne am bucurat acest gest al președinției care ne-a anunțat că dorește să înregistreze progres în ceea ce privește negocierile și este gata să ne facă propuneri, să ne prezinte texte, propuneri de text pe care le-am primit, de fapt, în cadrul unei reuniuni tehnice de la începutul săptămânii, ziua de luni chiar, și am reușit la nivel de tehnic, să zicem așa, să avem uh, o, să citim aceste propuneri de text, Uh, reformulare a articolului 1, de pildă a articolului 2, o restructurare a articolului 1 uh, față de articolul 4, fiindcă vă reamintesc că în raportul nostru noi am modificat în mod considerabil structura articolelor, uh, am, am, am introdus articolul 1 considerații privind uh, subiectele și mizele, precum și domeniile uh, în care această directivă nu ar uh, avea impact. Deci există discuții cu Consiliul privind această restructurare pe care am operat-o noi a raportului a articolului 1 față de articolul 4 unde există derogările, derogările care trebuie să, să consfințească libertatea de exprimare, de opinie și libertatea mass media, mass media și activitatea jurnaliștilor, începând cu jurnaliștii de investigație. Deci acestea sunt liniile roșii despre care vorbeam mai devreme. Iar acum avem unele noi propuneri de text pe care trebuie să le citim cu mare atenție, să le analizăm, uh, să le descompunem uh, și să vedem uh, ce răspundem. Asta este momentul în care ne aflăm, foarte important, cu privire la primele articole, nu la toate subiectele. Primele articole care au fost Uh, prelucrate de către noi pentru a exista o oarecare concordanță de articolul 1 și articolul 4. Am avut și niște propuneri de text, propuneri noi de text și uh, eu uh, aș propune aș propune membrilor echipei de negociere, raportorului din numărul grupului, o foaie de parcurs, să zicem așa, pentru a putea, într-o primă etapă, să ne întâlnim rapid, uh, din scurt, pentru a discuta cu documentul în mână aceste noi propuneri înaintate de Consiliu, pentru a putea să vedem ce, ce să răspundem în aceste circunstanțe și poate să zugrăvim uh, conturul unui pachet de negociere pe baza căruia am putea să, să ne continuăm negocierile. Noi dorim să avem o nouă reuniune a dialogului tripartit pe la sfârșitul lui noiembrie, la următoarea ședință plenară de la Strasburg. Deci, deocamdată, nu avem niciun acord, niciun progres semnificativ, niciun progres tangibil, concret, dar există acest fapt important că Consiliul ține cont de doleanțele Parlamentului European, se apropie de noi, se, se, se mișcă lucrurile, se fac dovezi de bunăvoință și propuneri care vin în întâmpinarea priorităților noastre, în întâmpinarea poziției noastre și este nevoie de o analiză uh, exactă, tehnică a acestor noi texte. Aceasta este extrem de importantă, o și um, ne vom întâlni cu raportorul din umbră, cu raportorul din umbră, pentru a discuta mai amănunțit această chestiune și facem această analiză. Acum suntem conștienți de faptul că mai avem mult de lucru uh, și că negocierile ar putea fi uh, dificile și uh, anevoioase pe alocuri, dar deocamdată, important să spunem acest lucru, că uh, există în propunerile înaintate pe marginea unor subiecte un progres interesant în ceea ce privește asigurarea mobilității integrale a lucrătorilor, un lucru extrem de important pentru noi în, în interiorul Uniunii Europene. Iată ce pot să vă spun eu acum. Următoarea etapă este o reuniune a raportorilor din umbră și apoi o reuniune în dialog tripartit, chiar dacă e greu să uh, ne, să ne coincidă calendarele la sfârșitul lunii noiembrie, dar mesajul pe care îl transmitem noi este uh, acela al bună, bunei voințe într-o dinamică constructivă. O dinamică constructivă, bineînțeles, înseamnă că lucrurile se clădesc pas cu pas fără să facem prea multe concesii și să ducem la, la aspecte prea vagi. Vă mulțumesc! că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, astfel încât trecem la... Sau poate să dau cuvântul domnului Coferati. Uh, your... Aș vrea să-l întreb. Dacă sunt suficiente șase minute cât ne mai rămân uh, pentru punctul dumneavoastră de pe ordinea de zi? Yes, Mr. Coferati says. Da, domnul Coferati încuvințează, deci îi dau cuvântul pentru punctul 14. Che perché il trilogo relativo o să fiu subcint. N-a fost decât un singur uh, dialog tripartit în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor. Și vreau să profit de ocazia pe care o am astăzi și să vă spun că am examinat uh, această directivă în mod general, am identificat uh, acționarii, obligația de transparență în ceea ce privește monitorizarea tranzac- tranzacțiilor și am analizat situația de la ă, țară la țară. Am depistat unele puncte de convergență, însă existau diferențe și diferențe mari și am hotărât să facem în următorul fel. Vom transmite invitații la reuniune, la reuniuni tehnice de pe 16 și 30 noiembrie. Vom încerca să vedem în text unde putem găsi convergența. Și am stabilit principiul că în momentul în care finalizăm lucrările, trebuie să finalizăm uh, lucrările privind toate aspectele. Nu putem să, să terminăm doar unele aspecte, fiindcă așa s-ar crea probleme și s-ar uh, dezbina deputații pe marginea unor subiecte care sunt strâns legate. Atmosfera a fost foarte prietenoasă și respectoasă. Dar în același timp, aspectele ridicate au fost interpretate diferit, mai ales din partea Consiliului. După reuniunile tehnice și pe baza rezultatelor de acolo vom vedea când vom reuși să ne întrunim pentru un al doilea dialog tripartit care unde va trebui să ne angajăm mai mult uh, toți raportorii din umbră, vor trebui să participe pentru pentru a face o prezentare mai detaliată decât uh, astăzi. Bun. Uh, am uitat că mai aveam un punct pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Giambatski privind formatul uniform al vizelor, iar interpreții ne-au acordat câteva minute din bunăvoința lor. Dacă îmi permite o să-mi vorbesc în limba maternă, domnule președinte. Domnule președinte, estimați colegi, Înainte de a discuta mai amănunțit propunerea Comisiei Europene, aș dori să vă, vă prezint calendarul. Pe 3 decembrie, proiectul de aviz va fi prezentat. Pe 9 decembrie este termenul, pentru depune, termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Votul va avea loc pe 28 ianuarie. La Comisia Libe, pe 13 noiembrie și 1 decembrie, va fi prezentat proiectul de raport și pe 11 decembrie, 11 decembrie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Votul va avea loc la jumătatea lunii februarie. Regulamentul ar trebui să amendeze un regulament anterior din 95. Acest regulament anterior a fost amendat deja de două ori, dar acele amendamente nu se uh, refereau la formatul uh, a autocolantelor și au fost uh, mai multe cazuri de probleme registrate în ceea ce privește autocolantele, deci trebuie să există o protecție mai bună la nivelul frontierelor. Sunt de acord cu propunerea comisiei și falsificarea ar fi aproape imposibilă în aceste cazuri. Dar propunerea Comisiei Europene, propunerea Comisiei Europene este bună, nu sunt probleme. Sper că sunt de acord și colegii mei. Dacă am fost eu informat cum trebuie, avem și un reprezentant al Comisiei care să ne spună mai multe detalii. Da, foarte pe scurt, domnule președinte. Uh, aș dori doar să informez că și grupul meu politic susține propunerea de modificare a regulamentului, dat fiind faptul că în ultima vreme s-au identificat foarte multe cazuri de falsificare a acestor vize, astfel încât este nevoie de o intervenție sub acest aspect. Mulțumesc. Okay. Any other Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, înseamnă că am terminat la timp. Vă mulțumesc tuturor. And uh, we continue at 3. Și ne revedem la ora 3 cu mini audiere. Vă rog